Bene. Possiamo iniziare. Bună ziua, putem să începem? Doper aprovati. Procesele verbale se consideră ca fiind adoptate, la fel și ordinea de zi, nu cred că există cine știe ce probleme sau observații. Am doar două comunicări înainte de a începe. Mai întâi cu privire la faptul că nu a existat o sesiune plenară la Strasbourg de la ultima noastră întâlnire, prin urmare nu au fost adoptate rezoluții de urgență. Cealaltă comunicare este cu privire la Ziua Mondială a Libertății Presei, care este sărbătorită azi, o zi foarte importantă, care ne obligă să ne aducem aminte cât de important este să apărăm drepturile fundamentale, precum dreptul la exprimare, dreptul la libertatea de exprimare, sunt condiții indispensabile pentru a garanta libertatea presei și jurnalismul independent. Vreau să profit de această ocazie pentru a vă invita la dialogul nostru în ce privește libertatea presei, care va avea loc mâine și ne vom uh, concentra pe tema luptei împotriva falselor informații și a campaniilor de dezinformare. Înainte de a începe audierea, aș vrea, foarte pe scurt, să dau cuvântul domnului Preda pentru o prezentare succintă a vizitei delegației ad hoc care s-a deplasat în Bolivia, vizită care s-a desfășurat între 17 și 21 aprilie 2017. Vă rog, domnule Preda. Cinq. Aveți 5 minute. Merci infiniment, euh, monsieur le président. Euh, merci de... Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea să spun câteva cuvinte despre misiunea delegației noastre în Bolivia, misiunea uh, la această misiune au participat cinci deputați, semnatul în numele grupului PPE și domnul Joachim Zeller, de asemenea doamna Ana Gomes din partea grupului Social și Democrat, domnul Ignacio Corao din partea grupului EFDD uh, și domnul Francisco Asis. Am avut trei zile de misiune și aș vrea să spun câteva cuvinte despre conținutul uh, întâlnirilor noastre, însă mai întâi aș vrea să adresez mulțumiri din suflet domnului um, ambasador uh, al Uniunii Europene din La Paz, excelența sa Leon de la Torre Crais, care s-a ocupat de organizarea acestei vizite și care ne-a ajutat foarte mult și a colaborat foarte bine cu secretariatul uh, comitetului nostru am avut contacte la nivel politic, am fost primiți de ministrul afacerilor externe care ne-a explicat viziunea dumnealui despre politica de afaceri externe. Era un ministru nou numit în funcție. Ne-a prezentat pe scurt poziția statului bolivian pe mai multe dosare. A fost un schimb de opinii între dumnealui și colegii noștri. Am putut de asemenea să discutăm cu președinta Camerei și președinta Senatului, președintele Senatului din Parlamentul Bolivian, de asemenea cu președinta Comisiei de Afaceri Constituționale și președinta Comisiei pentru Drepturile Omului despre Situația drepturilor omului era obiectivul prezenței noastre acolo și de asemenea am putut să discutăm despre modul în care comisiile cu pricina se ocupă de aceste dosare. Nu erau uh, foarte încântați să constate că noi aveam o filozofie uh, diferită și spuneam că drepturile omului fac parte integrantă din politica de afaceri externe și ne-au tot întrebat care era scopul vizitei noastre și cum uh, vedem noi uh, uh, apărarea drepturilor omului și apărarea drepturilor militanților. Nu era um, foarte ușor să discutăm pe aceste tematici. Am simțit o oarecare tensiune în atmosferă notre option pour la défense des droits. Ensuite, nous avons euh, pu rencontrer... După aceea, la începutul vizitei, ne-am întâlnit cu reprezentanții a 20 de organizații locale boliviene active în tot felul de domenii, dar de asemenea și organizații internaționale prezente în Bolivia, inclusiv organizații finanțate de noi, și am ascultat critici la adresa guvernului bolivian din cauza modului în care ei tratează aceste organizații și din cauza felului în care uh, funcționează regimul revoluționar, pentru că regim, revoluțiile nu întotdeauna se împacă cu apărarea drepturilor omului. Deci, organizațiile, fie ele locale sau internaționale, erau foarte neliniștite pentru soarta lor din cauza felului în care acționează guvernul. În cea de-a doua zi am vizitat trei proiecte susținute de Europa în închisoarea centrală din La Paz, închisoarea San Pedro și de asemenea o închisoare care se află la Viara pentru reabilitarea tinerilor delicvenți există o anumită formă de gestionare a uh, închisorii din San Pedro și la în cealaltă închisoare reabilitarea tinerilor se face și prin intermediul uh, artei. Să mergi într-o închisoare nu este foarte plăcut, dar am putut să discutăm cu deținuții, cu uh, responsabili, să vedem ce se întâmplă la fața locului. Am putut de asemenea să vedem cum anume banii europeni sunt cheltuiți în, acest, uh, în aceste proiecte și, de asemenea, într-un proiect de uh, reabilitare a terenurilor și, de asemenea, pentru o stație de uh, um, meteorologică în comunitatea uh, Baharani. Deci era bine să vedem cum sunt folosite fondurile europene. În ultima zi ne-am întâlnit din nou cu organizații non-guvernamentale, mai ales uh, organizații care apără drepturile femeilor. În Bolivia este un paradox, au mai mult de 50% femei reprezentate în Parlament, este minunat, dar au și un nivel foarte crescut, foarte mare de violențe uh, în cadrul familial. Și am, am încercat să înțelegem exact ce se întâmplă și să discutăm direct cu femeile, după care am avut o întâlnire cu o asociație, o asociație oficială sprijinită de regimul la putere, o asociație copiilor, adolescenți care lucrează. Știți că în Bolivia ai dreptul să muncești începând cu vârsta de 10 ani și am ascultat copii care erau într-o situație personală cumplită, dar care apărau această idee a regimului bolivian de a avea dreptul să muncească începând cu vârsta de 10 ani. A fost o experiență la limită și noi i-am încurajat să se gândească că o schimbare era cu putință. Mulțumesc pentru atenție. Grație a te. Îți mulțumim, Cristian. Două minute. Azi. Ah, ah, Mulțumesc. Eu aș vrea să încep prin a sublinia faptul că această reuniune s-a desfășurat foarte bine. Colegul nostru, Cristian Preda, a condus această misiune, a garantat uh, pluralismul și aș vrea să revin asupra două elemente care pentru mine erau cele mai importante în cadrul acestei vizite în Bolivia. În ultimii ani, totuși, uh, au existat progrese pe plan social în Bolivia, dar în ce privește drepturile și statul de drept în general, putem să constatăm două motive de îngrijorare. Se pune sub semnul întrebării în mod sistematic independența puterii judiciare și a independenței autorității judiciare această încălcare a independenței puterii judecătorești este sistematică și deseori se iau măsuri pentru a împiedica pe reprezentanții opoziției să se prezinte la alegerilor care ar fi ele. Apoi ne-am dat seama că în societatea boliviană se difuzează un fel de autocenzură. Ceea ce spuneam este un adevărat, uh, o adevărată temere. Există un risc ca Bolivia să se transforme într-o autocrație. În plus, în Bolivia există două ordini juridice. Există uh, ordinea judecătorească, hai să spunem, tradițională și apoi dreptul uh, tradițional, dreptul autohton a cărui principii uneori uh, nu sunt compatibile cu protejarea drepturilor fundamentale, de exemplu cu promovarea rolului femeilor sau sunt, este um, o tradiție care permite încă pedepsele corporale. Pot să spun însă că toate vizitele noastre s-au desfășurat în cele mai bune condiții, funcționarii Parlamentului de asemenea, ne-au permis să, per să înțelegem ce se întâmplă în Bolivia. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos pentru toate aceste informații. Vom mai avea ocazia să discutăm despre acest subiect. A fost doar pentru a permite un raport succint despre această vizită. Acum vă propun să trecem la audierea programată pe ziua de astăzi despre drepturile omului în politicile externe ale UE, mai ales din perspectiva întreprinderilor. Mă bucur să văd că prezența sa este numeroasă. Vă urez bun venit tuturor. Am organizat această audiere în cooperare cu colegii noștri de la Comisia Anita și mulțumesc domnului Lang pentru că este prezent și copresidează cu mine această audiere. Audierea va fi împărțită în trei grupuri de lucru și vom avea și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Primul grup cu privire la răspunderea socială a întreprinderilor, lanțul uh, global al valorilor și vom discuta și despre punerea în aplicare a uh, liniilor directoare ale ONU în ce privește uh, diligența, obligația de diligență și accesul la căile de atac. Apoi vom discuta și despre uh, acest grup de lucru interguvernamental de la Națiunile Unite pentru a pune la punct un instrument uh, obligatoriu din punct de vedere juridic pentru a reglementa activitățile societăților uh, internaționale. O ordine de zi încărcată. Ca atare am să dau deja cuvântul uh, colegului meu, președinte al Comisiei INTA, ca să prezinte primul grup de lucru. Mulțumesc, stimate domnule co-președinte, dragi colegi. Într-adevăr, mă bucur să pot să vă urez bun venit la această audiere. Noi vrem să discutăm despre o consolidare a drepturilor lucrătorilor. Există acorduri uh, multilaterale și bilaterale pe tema dezvoltării durabile și vom încerca să uh, le monitorizăm îndeaproape. Avem și acordul uh, um, semnat cu mai multe țări pentru a le acorda statut uh, favorizat, acordurile GSP+, avem opt uh, convenții a um, Organizației Internaționale a Muncii, deci instrumente există pe plan european, pe plan internațional, instrumente de drept internațional, însă știm foarte bine că schimburile comerciale au evoluat foarte mult în ultimul timp. Nu se mai fac uh, schimburi comerciale uh, Uh, bilaterale, ci mai degrabă schimburi comerciale pe scară mondială. Globalizarea a luat uh, amploare și lanțurile valorice trebuie neapărat uh, avute în vedere. Și noi am încercat să facem în așa fel încât legislația pe care o votăm să se concentreze nu doar pe aspectele comerciale și economice, ci și pe tot ceea ce ține de apărarea drepturilor. Vă dau drept exemplu legislația cu privire la industria extractivă și, de asemenea, industria textilă. Ne dorim să avem reguli constrângătoare pentru a garanta răspunderea socială a întreprinderilor în acest domeniu. De aceea, această audiere mi se pare deosebit de importantă, să vedem cum putem să întărim răspunderea întreprinderilor în uh, cadrul acestui lanț de producție mondial, în cadrul acestui lanț de uh, uh valori. Principiile directoare ale ONU au fost puse în aplicare, dar într-un mod foarte diferit. De exemplu, în Franța, marile întreprinderi au obligația juridică de a respecta aceste principii și de a face această raportare nefinanciară către publicul larg. Și în cadrul UE avem uh, a, o asemenea constrângere, obligația de a publica informațiile nefinanciare, ne putem întreba dacă avem nevoie de un nou instrument legislativ uh, cu uh, caracter obligatoriu sau este suficient să motivăm întreprinderile astfel încât acestea să uh, Uh, se implice mai mult în uh, viața societății și se respecte mai multe principii sociale? Deci aceasta este principala întrebare. Instrument legislativ constrângător sau uh, o stimulare a întreprinderilor de a aplica aceste recomandări? Primul nostru invitat este domnul Rolf Neumjunken, este președintele grupului de lucru de la OCDE în ce privește răspunderea întreprinderilor și dumnealui și acest grup de lucru a întreprins multe acțiuni pentru a convinge întreprinderile să dea seamă pe multe aspecte în afara aspectelor financiare și sunt foarte curios să știu ce va spune domnul Nuenkamp. O avem după aceea pe doamna Maria Alexiu, care de vreo 10 ani de zile se ocupă de răspunderea socială a întreprinderilor în cadrul Agenției Europene pentru îmbunătățirea condițiilor de trai și care se ocupă de asemenea și de răspunderea socială a întreprinderii la grupul Titan, care este un mare uh, uh, grup de fabricare a cimentului. Apoi îl vom asculta pe uh, domnul Șutan, care este profesor la Universitatea din Leuven și care de asemenea lucrează și în universități la Paris și care este membru al uh, Comitetului pentru Drepturi Sociale și Economice de la ONU. Vedeți un grup de experți iminent și aștept cu nerăbdare să ascult prezentările dumnealor nu putem să vă acordăm mai mult de șapte minute și să știți că vom veghea la respectarea timpului alocat. Deci începem cu domnul Royal Nierenkamp. Thank you very much, uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mă simt onorat să vin aici. Aș vrea să revin la ce a spus dumneavoastră în legătură cu unele evoluții de pe mapamont. Ce a făcut OCD-ul și în legătură cu minereurile. Ține și de regulamentele europene, activități care au fost incluse în rezoluția Parlamentului săptămâna trecută. La OCDE vorbim mult în prezent de o anumite efecte negative ale globalizării. Miniștrii care vorbesc despre instrumentele concrete ale OCDE de a combate efectele negative ale globalizării. Ca să vedem acum uh, un instantaneu cu privire la ce facem în prezent. E un ren al populației Sami din nordul Norvegiei, un trib nomad. O companie a încercat să construiască o, o, o fermă eoliană acolo, dar ataca terenurile de pășunat ale renilor populația Sami a făcut o plângere la punctul național de contact uh, norvegian din Suedia, mecanismul <clears throat> de plângeri, ca rezultat al instrumentării plângerii, populația Sami a primit uh, o despăgubire pentru terenul de pășunat, pentru că s-au încălcat niște drepturi ale omului. Rana Plaza, uh, care a fost o altă sursă de inspirație, săptămâna trecută am avut uh, deja acest, uh, această plângere împotriva unui grup uh, din Danemarca și există o plângere asemănătoare împotriva unui investitor german. Ideea este de a rezolva aceste plângeri, de a împiedica repetarea acestor experiențe negative. Vestea bună este că ieri a existat o plângere depusă împotriva FIFA. De fapt, o plângere depusă de sindicate cu un an în urmă și ieri s-a ajuns la un acord în legătură cu Qatar 2022, care reprezintă o încălcare uriașă a drepturilor omului potențială și s-a ajuns la un acord prin care se va consolida due diligence uh, în materie de drepturile omului la FIFA, care s-a angajat să respecte principiile călăuzitoare și vor fi și inspecții comune ale clădirilor de acolo. Iată unele dintre rezultatele foarte bune care vin de pe urma acestui mecanism legat de plângeri. Care sunt uh, orientările OCDE? <clears throat> Un acord multilateral cuprinzător privind afacerile și drepturile omului. Sunt recomandări fără caracter obligatoriu la adresa companiilor. Aspectul interesant este că sistemul e obligatoriu pentru guverne, au obligația legală de a înființa acest mecanism de plângeri și de a promova orientările respective. E un sistem oarecum uh, hibrid, obligatoriu pentru guverne, dar nu e obligatoriu pentru firme. Cu toate acestea, uh, se consideră că deși nu e obligatoriu pe plan legal, e obligatoriu pe plan moral. Iată caracterul acestui mecanism ciudat. Dacă ne uităm la situația afacerilor și drepturilor omului, situația în ultimii 15 ani. Din 2011, când am integrat acest element în orientări, am înființat uh, punctele naționale de contact și mecanisme de plângere. Acum cam 50% dintre reclamații se referă la drepturile omului. Vestea bună este că 50% din uh, dosarele acceptate duc la un acord imediat, după cum uh, era cel de ieri, legat de reclamația împotriva FIFA. Multe dintre cazuri duc la rezultate concrete, uneori despăgubiri, uneori uh, se elimină exploatarea muncii copiilor, se îmbunătățește securitatea în muncă sau acorduri globale între sindicate și angajatori. Deci o paletă diversă de soluții posibile. E ceva unic pentru că e unul dintre puținele mecanisme de reclamații cu aplicare extrateritorială. <clears throat> Deși nu avem decât 47 de membri, tratăm probleme în peste 100 de țări Iată de ce putem să instrumentăm reclamații împotriva fabricilor de confecții din India <clears throat> la punctul național de contact din Olanda. Putem rezolva o problemă din Bahrain prin punctul de contact din Franța. Aplicarea extrateritorială e extrem de importantă. Are un caracter cu adevărat mondial. Acum, în legătură cu due diligence, în 2011 și în OCDE și ONU au integrat conceptul de due diligence pentru a se asigura și a realiza lanțul de valoare, responsabilitatea în lanțul global de valoare. Mai ușor de spus decât de făcut, iată ce am lucrat cu toți factorii implicați, cu anumite orientări specifice pe sector, orientările legate de minereuri, sunt printre cele mai avansate, nu e obligatoriu că Uniunea Europeană e obligatoriu acum pentru importatori să respecte aceste orientări. Am făcut același lucru la ONU în ce privește lanțul de aprovizionare în agricultură și pentru companii de minerit și recent am lansat ghidul de due diligence pentru investitori instituționali, un alt element foarte important. Cel mai recent am lansat orientările de due diligence în domeniul confecțiilor. După cum am spus, sunt menționate și în rezoluția Parlamentului European de săptămâna trecută și este deja standardul pentru sector pe Mapamond. Preluat de companii în India, în Bangladesh, în Cambodgia, Vietnam. Este așadar ceva cu element de activitate globală. În ce privește puterea de cumpărare, cele 47 de țări membre sunt uh, cele mai importante în continuare în ce privește puterea de cumpărare pe mapa mond. ceea ce le dă și țărilor în curs de dezvoltare oportunități de export extraordinare. Trebuie să îndeplinească aceste cerințe pentru a se asigura că pot exporta, să zicem, în Uniunea Europeană. Acesta era rolul Uniunii Europene <clears throat> care a fost extrem de important. Uniunea Europeană este lider în acest domeniu pe mapamont și pot vorbi în numele tuturor continentelor. Au avut rol de lider. Punctele naționale de contact din multe state membre sunt lideri, cele din Franța, Marea Britanie, Danemarca, Germania. Um, conduc prin exemplu pe care îl oferă. Uniunea Europeană a sprijinit activitatea noastră de due diligence în toate sectoarele, un sprijin major la uh, minereuri, la sectorul confecțiilor și o activitate foarte bună. Dar <clears throat> e și un element suplimentar. Nu toate sunt bune și frumoase, pentru că sunt unele puncte naționale de contact care nu sunt pe deplin funcționale. Apelul meu ar fi ca Uniunea Europeană să încurajeze consolidarea acestor puncte naționale de contact și să facă niște uh, evaluări interpare și să conducă prin exemplu. Președintele, mulțumim foarte mult pentru aceste observații și da, uneori uh, e un motor al schimbării, cum spuneți dumneavoastră. Acum doamna Alexiu are cuvânt. Mulțumesc pentru această ocazie. Sunt Maria Alexiu și o să vorbesc despre o companie producătoare de ciment care funcționează în Europa de peste 110 ani Experiența noastră, așadar, e destul de îndelungată. Iar în prezent avem peste 5.000 de angajați direct și încă 5.000 angajați care lucrează contracte de furnizare de servicii uh, pentru contactanții noștri în 10 țări Deci există această conlucrare. Două valori sunt de importanță deosebită pentru compania noastră, aș vrea să spun. Responsabilitatea socială a corporațiilor și cealaltă integritate. Cele două valori care au pus în mișcare până în prezent ce face compania noastră în domeniul responsabilității sociale, întreprinderii și a durabilității. Unul dintre domeniile pe care încercăm să ne bazăm este a, să avem durabilitate în întregul lanț de aprovizionare și precizez că e partea cea mai dificilă. E extrem de dificil pentru că nu e suficient doar să crezi în asta, trebuie să și uh, pui în aplicare lucrurile pe care le predici. Trebuie întotdeauna să înregistrezi ce ai făcut și cum ai făcut ceea ce ai făcut și în legătură cu aceste aspecte să ai un tip uh, de raportare, e ceva extrem de valoros să ai oglinda în care să te privești din când în când și să vezi cu adevărat dacă ceea ce predici se și întâmplă pe teren. Titan e o companie care a început raportarea cu privire la responsabilitatea socială a corporațiilor cu mult timp în urmă. Primul raport social prezentat a fost din 1983, moment în care se referea doar la operațiunile companiei Mama din Grecia. Apoi, din 2000 încoace, compania a început să raporteze la nivel de grup, incluzând informații <clears throat> din diversele țări în care avem activități. Așadar, când a apărut noua directivă a Uniunii Europene, noi ne-am bucurat foarte mult pentru că ne-am gândit că această directivă e extrem de importantă ca să ne ajute pe toți să fim la înălțimea provocărilor cu care ne confruntăm într-o manieră mai pragmatică și realistă. Desigur că asta e valabil nu doar pentru raportul grupului. Firma Titan s-a decis să raporteze și la nivel local – de exemplu, un raport similar uh, se publică și în Serbia, în Bulgaria, în Kosovo, în fosta Republica Iugoslavă, Macedonie și în Egipt. În special în țări în curs de dezvoltare, un astfel de raport e considerat a fiind și mai important decât e în țările cele mai dezvoltate și pe piețele lor. nu trebuie să raportați cu privire la toate, ci chestiuni uh, concrete, materiale. Și acest sector s-a confruntat cu probleme diferite și piața lui are priorități diferite, condiții diferite de care trebuie să ținem cont. Din ce vedeți aici, acest proces de identificare a chestiunilor materiale, prioritizarea lor, acoperă o gamă diversă de chestiuni pe care această piață trebuie să le înțeleagă și de care să se ocupe, nu doar prin raport, pentru că, după cum spuneam, raportul nu e un scop în sine, ci prin uh, procesul de confruntare cu ce faci în legătură cu aceste chestiuni concrete cu care te confrunți în fiecare țară. Statutul uh, raportului nostru în prezent este de a îndeplini cerințele fundamentale conform înțelegerii proprii a principalelor provocări legate de responsabilitatea socială a întreprinderilor, motiv pentru care un minim pe care îl acoperim în fiecare raport pe care îl publicăm pentru factorii implicați, ne așteptăm să reacționăm sau să ne ocupăm de cele 10 principii ale pactului global. Motivul este că noi considerăm că acestea sunt elementele fundamentale pentru fiecare sector. Deci trebuie să începem cu elementele fundamentale și apoi la elementele fundamentale să adăugăm un alt lucru important pentru sectorul nostru motiv pentru care raportul nostru se bazează pe principiile de impact global și pe lângă care adăugăm orice important pentru sectorul nostru și pentru a fi la înălțimea provocării urmăm orientările elaborate de inițiativa de durabilitate în domeniul cimentului. E important să avem o evaluare independentă pentru raport? Da, este important, pentru că nu e suficient să stai singur în fața oglinzii, să te privești acolo, ci e important să te vadă și altcineva să te privească și să-ți spună ce vede, dacă e suficient de bine sau nu. Privind în viitor, vedem că obiectivele de dezvoltare globală pentru 2030 uh, vor modela un cadru care poate să permită o mai bună raportare nu doar pentru noi, ci și pentru alte companii, și la nivel de țară, și la nivel regional și la nivel sectorial, pentru că trebuie să ne comparăm unii cu alții, nu doar în ce privește concurența, ci și în ce privește modul în care ne aducem contribuția la schimbarea piețelor pe care ne desfășurăm activitatea. Acesta trebuie să ne fie obiectivul pe termen de lungă. Trebuie să ne unim forțele cu colegii, cu omologii, cu organizațiile care <clears throat> sunt de aceeași părere cu noi pentru a ocupa de problemele reale, materiale, să schimbăm ce trebuie schimbat. E ușor? Nu. Nu e ușor. Cum putem face? Doar prin acțiuni de conlucrare. Trebuie să ținem cont de faptul că putem influența doar sfera noastră de influență. Nu putem schimba lucruri dincolo de propria noastră influență. Niște observații cheie pentru noastră. Nu avem același nivel de maturitate la nivel de companie sau de piață, trebuie să ne bazăm pe asta și uneori asta nu se întâmplă doar cu cerințe obligatorii și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Iată o viziune cât se poate de concretă de pe teren, din cadrul unei firme. Și acum mergem uh, la partea științifică. Profesorul uh, Oliver de Schutter uh, este aici împreună cu noi și dăm cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să fiu aici ca să vă prezint anumite idei în ce privește obligația de diligență și obligațiile în materie la această ședință comună INTA DROA și ne bucurăm foarte mult că avem aici și pe președintele Subcomisiei pentru Drepturile Omului în această dupămasă. Foarte pe scurt, o să-mi structurez prezentarea în trei părți, deși punctul 3 va fi unul asupra căruia voi uh, zăbovi mai mult. Este vorba de viitor. Este vorba, în primul rând, de obligația cuvenită uh, în cadrul răspunderii corporate de a respecta drepturile omului. Ca și concept, această uh, idee a fost detaliată și adoptată în 2011. Au existat și niște linii directoare în, materie, adoptate la nivelul ONU și Ideea este ca drepturile, uh, statele să protejeze drepturile omului, iar firmele au obligația de a promova drepturile omului și să existe apoi și căi de atac uh, accesibile victimelor uh, abuzurilor drepturilor omului. Și atunci ideea era de a uh, identifica, de a preveni, de a atenua uh, toate încălcările drepturilor omului în contextul răspunderii corporate și prin accesarea acestui concept de obligație cuvenită sau diligență cuvenită. Iar asta nu numai la nivel declarativ, ci pentru o firmă asta înseamnă și produsele sale, lanțul de aprovizionare, relația cu furnizorii și așa mai departe. Bineînțeles că asta a fost uh, completat uh, ca de obligația statelor de a oferi căi de atac uh, victimelor în uh, cauzele transfrontaliere și, bineînțeles, pe noi ne preocupă astăzi exact conjuncția între aceste două tipuri de obligații. Consiliul UE în 2016, în iunie, a adoptat niște concluzii pe drepturile omului în care sublinează faptul că statele membre ale UE trebuie să facă mai multe pentru a oferi mai multe căi de atac victimelor și există și angajament politic exprimat uh, în acest sens și o serie de uh, organisme ONU uh, și altele în domeniul drepturilor omului au avut aceste așteptări și există o serie de comisii în ce privește discriminarea, drepturile copilului și așa mai departe, care cu toatele și-au exprimat acest deziderat, și anume ca statele să poată să controleze corporațiile sau cel puțin să le influențeze când vine vorba de activitatea acestora din urmă în afara teritoriilor uh, lor uh, respectiv. Bineînțeles că nu este simplu așa ceva. Împreună cu alți colegi am publicat un raport al treilea pilon în care am detaliat obstacolele care există în continuare în calea acestor căi de atac care teorit, teoretic există în cauzele transfrontaliere, exact cauzele în care corporațiile acționează în afara teritoriului național din statul respectiv, așadar. Aș dori să mai aprofundez uh, un subiect și anume situația de astăzi în Uniunea Europeană și ce se poate preconiza pe viitor. Astăzi, situația în Uniunea Europeană poate fi rezumată făcându-se aluzie la Bruxelles 1 și la Roma 2. Uh, regulamentul uh, Bruxelles 1, care decurge din convenția din anii 60 de la Bruxelles, arată, și apoi integrată în dreptul european, arată modul în care instanțele naționale pot să primească plângeri din partea uh, unor uh, victime sau persoane lezate, domiciliate în toată Uniunea Europeană uh, și să poată să facă plângere, să fie despăgubite de către corporații care uh, acționează și în afara Uniunii Europeană și toate aceste uh, lucruri și instanțele respective uh, sunt detaliate în uh, acest regulament Bruxelles 1, care apoi uh, s-a transformat uh, în regulamentul 2015 pe 2012, deci reformat, care a intrat în vigoare efectiv în 1 ianuarie 2014, cu modificările respective. Există din ce în ce mai multe exemple de încălcări ale drepturilor omului ale unor persoane uh, domiciliate în afara Uniunii Europene, dar care acționează în instanță pe teritoriul Uniunii Europene. Cel mai celebru caz este Lee Lube versus Cape PLC. E vorba de activități miniere. Compania Mama se găsea în Regatul Unit și anumite persoane au putut să intre în instanță, pe teriul, în fața instanțelor britanice, pentru a cere despăgubiri legate de probleme de sănătate suscitate de uh, activitățile miniere ale unei filiale prezente în afara UE, așadar ale acestei companii bazate în Regatul Unit. Și iată ce fel de protecție poate să confere regulamentul Bruxelles 1 apoi uh, minereurile aurifere din Nigeria în fața unor instanțe olandeze, olandeze apoi uh, descărcări de deșeuri toxice uh, într-o țară africană, tot așa pendinte astăzi în fața unor instanțe din Regatul Unit sau din țările de jos. Iar dreptul aplicabil, în principiu, ar trebui să fie uh, Uh, uh, lex uh, locus sau lex loci delicti, adică locul unde a fost comis delictul în lumina regulamentului 864 pe 2007 în ceea ce privește obligațiile contractuale și dreptul aplicabil, însă așa ceva nu se poate invoca dacă victima nu este suficient protejată de uh, dreptul sau legislația statului membru unde uh, se uh, întâmplă incidentul și se aplică legea forumului și asta în lumina uh, Roma 2. În concluzie, în principiu, cadrul legislativ european ar trebui să confere victimelor protecția de care au nevoie în lumina instrumentelor ONU pe drepturile omului pe care le-am menționat. Deci, personalizate, victimele au acces la niște căi de justiție în fața instanțelor naționale ale uh, țării uh, de uh, reședință a corporației respective pot să o facă și pe teritoriul țării unde a avut loc lezarea drepturilor, dar dacă nu consideră că e suficient, pot să meargă în țara companiei mamă, ca să zic așa. Ce se poate face în continuare în acest domeniu? există în continuare o abordare destul de haotică legată de diligența cuvenită în acele 28, în curând 27 state membre ale noastre. Este foarte clar că este ceva nearmonizat în Uniunea Europeană. Există o serie întreagă de abordări a acestei obligații de diligențe și se pune în continuare întrebarea în ce măsură compania mamă ă, controlează activitatea filialei și în ce măsură o, o companie care acționează o altă companie trebuie să aibă influență asupra furnizorilor de servicii, etc., care să se asigure că nu există drept, încălcări ale drepturilor omului. Există mai multe abordări. Una clasică. Se spune că compania mamă sau cumpărătorul, achiziționatorul, trebuie să fie cea care are uh, răspunderea în cazul unor încălcări uh, ale legei. Și, și, atunci, și atunci compania mamă poate să fie uh, trasă în uh, tradusă în instanță pentru că se poate demonstra în ce măsură uh, filiela a fost influențată de activitatea companiei mamă care a provocat prejudiciul. Acum uh, avem conceptul de obligație cuvenită de due diligence uh, în limbajul ONU, care vorbește tocmai de această obligație de a controla lațul de aprovizionare, respectiv de a uh, controla de către o companie mamă de o corporație filiala sa. Avem o serie întreagă de cauze care arată deci, acest lucru domnule președinte, vreau să menționez un lucru. Avem un consens care se profilează și în cadrul dreptului european, nu numai la nivelul ONU. Avem uh, uh legislația privind dreptul uh, pădurilor, în ce privește lemnul și așa mai departe. Acestea sunt mai multe exemple. Ce consens? Uh, care arată că Uniunea Europeană poate să fie uh, chestionată și să poată să uh, aibă drept inițiativă aici. Chiar și Regatul Unit a avut uh, niște și are niște tendințe în acest sens, pentru că în Franța, de exemplu, acest, există acel duty of care, acea obligație de grijă față de aceste aspecte care este deja uh, consfințită prin lege. Iar Agenția Drepturilor Omului a Uh, produs un raport recent uh, în acest uh, domeniu pentru corporațiile stabilite pe teritoriul Uniunii Europene. Așadar, la asta trebuie să adăugăm și tendința parlamentelor naționale de a se alătura acestor, acestei evoluții Astăzi, noi, nouă parlamente naționale cer ele să existe, din partea Uniunii Europene, o consfințire în legislație acestui principiu al grijii sau al protecției pentru drepturile omului, dar Comisia se pare totuși că nu are intenția de a legifera în acest domeniu. Uh, Uh, în ciuda acestor presiuni. Presiunea așadar trebuie să continue să fie exercitată pentru ca lucrurile să se schimbe și să progreseze. Vă mulțumesc foarte mult. Mesajul este cât se poate de clar și ceea ce ne uh, solicitați este cât se poate de clar. Acum, dragi colegi, avem uh, o 25 de minute la dispoziție pentru a face un schimb de opinii, de a pune întrebări, deci vă rog întrebări și nu simple remarci. Vom vedea răspunsuri și din partea comisiei și apoi, bineînțeles, din partea experților noștri. Maria Arena, prima, care dorește să uh, ia cuvântul de la INTA și apoi doamna Heidi Hautela. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, celor trei vorbitori. Într-adevăr, eu mă ocup de raportul privind lanțurile valorice și modul în care astăzi Uniunea Europeană poate să joace un rol când vine vorba de îmbunătățirea drepturilor umane în cadrul acestor lanțuri valorice uh, și apoi oportunitatea ca Europa să se poată poziționa ca un actor important în cadrul acestor lanțuri valorice. Așa cum a spus domnul președinte, fluxurile și schimburile comerciale în proporție de 75% vizează doar părți ale producției și există, bineînțeles, răspunderea ale corporațiilor, ale firmelor, când vine vorba de achiziții și, iată, un impact direct asupra drepturilor de mediu și drepturilor uh, sociale. Deseori am discutat cu firmele, cu întreprinderile și ele ne spun că o abordare cu caracter obligatoriu ar uh, crea o concurență loială între actori pentru că vorbim despre un mediu destul de nearmonizat. Uh, apoi uh, vin uh, întreprinderi care sunt interesate de această răspundere și această obligație de diligență și altele nu sunt deloc interesate de asta și atunci concurența nu este tocmai clară. Unii își doresc tocmai o concurență loială și o Uh, abordare obligatorie. Alții, din potrivă, cum ar fi Business Europe, nu își doresc așa ceva și atunci mă întreb dacă această obligație de diligență este o plus valoare pentru economie, pentru firme sau, din potrivă, nu va fi decât o povară administrativă pentru acestea. Vă mulțumesc foarte mult, Anne-Marie Miner. Uh, am mers mai repede decât mă așteptam. Am trei întrebări una pentru domnul uh, Nivelkamp. E bine că ne-ați prezentat ce ne-ați prezentat. Uh, avem și niște exemple simpatice, dar încă nu am ieșit la uh, liman. Lucrătorii din Bangladesh care au cerut salarii mai mari au fost pur și simplu puși la zid, deci încă nu am făcut progresele pe care le menționați. Și atunci am întreb ce instrumente mai pot fi puse la bătaie, ce poate Uniunea Europeană să facă în acest sens. Doamna Alexiu, uh, bravo, lucrați foarte bine pe acest uh, domeniu, însă cimentul are un impact negativ asupra problemelor de schimbări de climatice. Ce fel de probleme aveți așadar astăzi și cum vă poate uh, ajuta Uniunea Europeană? Dar poate Uniunea Europeană trebuie să vă ajute și poate cineva pe plan național ar putea să o facă. Și asemenea, o întrebare pentru al treilea vorbitor. E vorba de uh, drepturile omului. Uh, avem nevoie de o entitate ONU în acest domeniu ce ar putea să facă omologii europeni în materie. Domnul Jeb, mulțumesc foarte mult, mă ascultat cu atenție prezentările. Nu cred că e prima dată când aici, la subcomisia noastră, discutăm despre firme, mediul de afaceri și drepturile omului. Mi-aduc aminte de alte ocazii când am discutat așa ceva. Am avut chiar un aviz de la Comisia INTA, dar și de la Iuri, care abordau acest subiect. Și, de asemenea, și în rapoartele anuale privind situația drepturilor omului din lume apar astfel de aspecte. Și atunci, în momentul în care un, uh, uh, ONU a hotărât să adopte acele linii directoare, am văzut că situația, calitativ vorbind, s-a schimbat foarte mult. Iată, ceva ce figurează și în rezoluția noastră, Uh, însoțind uh, raportul uh, anual de drepturile omului mondial, deci publicat la Geneva de ONU. În orice caz ne găsim într-o situație aparte, pentru că Iată, au trecut 5 ani de când am adoptat aceste linii orientative. Aniversăm astăzi 5 ani și putem să discutăm, să vedem ce s-a schimbat în acest domeniu. În orice caz, analiza pe care o putem avea este una cât se poate de utilă. Pe de o parte, vedem că avem rezultate bune, pozitive, interesante în anumite țări. De exemplu, 12 state membre au și hotărât să aibă planuri naționale de acțiune în acest domeniu și să le pună în aplicare, pe când în alte țări deci nu, țări, aceste țări, procesul este bine, bine pornit și avansat, rezultatele sunt pozitive mai cu seamă în Europa, dar avem și exemplele opuse. În Africa, de pildă, dar și în America de Sud, situația este mult mai puțin strălucită. De exemplu, de asemenea, Orientul Mijlociu, într-o țară cum este Iordania. Asta arată că aceste linii orientative au dat un nou imbold întregului, acestui, întregului acest proces, dar rămân și întrebări deschise. În ce măsură și când comunitatea uh, internațională va fi dornică să introducă niște soluții cu caracter obligatoriu? Deci obligații care să meargă dincolo de planurile naționale de acțiune. Eu cred că mai sunt încă multe de făcut, inclusiv în Uniunea Europeană. Exemplele pozitive nu lipsesc, ele au fost ilustrate și de vorbitorul nostru de la OCD, care uh, a vorbit despre DACI. De fapt, a vorbit despre un exemplu mai uh, negativ uh, care arăta cum o uh, companie, nerespectând, nerespectând aceste drepturi, uh, a dus sau a provocat o adevărată catastrofă. În orice caz, consecințele se resimt de către toată lumea și e bine că discutăm aceste lucruri. Iar cât privește directiva privind uh, cerințele de raportare, mai ales când vine vorba de anumite companii care au o cifră de afacere, afaceri uh, substanțială și publicarea datelor nefinanciare, e bine, tot aceste noi reguli modifică modul în care abordăm tot acest fenomen. În concluzie, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări și, doamna Alexiu, ne-ați dat niște informații cât se poate de interesante și de importante. Compania dumneavoastră a obținut uh, Uh, rezultate foarte bune și cu mult înainte ca ONU să-și publicat liniile orientative. Deci e foarte bine să ne gândim și la un exemplu cum este cel ilustrat de către dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Doamna Rodriguez e foarte departe, nu o văd, de-abia o zăresc. Ponente. Mai întâi vreau să Vreau să mulțumesc celor trei repo- uh, invitați, să le mulțumesc pentru pozițiile lor. Și așa cum spunea și domnul președinte Lange, vreau să mă concentrez pe anumite subiecte. Ce trebuie să se mai întâmple, câte persoane trebuie să mai moară, câți copii trebuie să mai fie exploatați, câte persoane mai trebuie să fie supuse exploatării prin muncă înainte de a transforma aceste angajamente în obligații. Știu că subiectul este unul complex. Mecanismele administrative sunt de asemenea complexe și mă întreb, credeți că există suficiente informații pentru ca aceste companii să fie la curent cu toate obligațiile lor și care sunt procedurile care ar permite salvarea de vieți omenești și uh, um, aplicarea acestor metode? Mulțumesc acum, doamna Hautala. Vă mulțumesc. Pentru mine, principala observație dintre cele trei prezentări este cea lui Oliver de Chute. Suntem martorii uh, existenței unui consens pentru ca uh, diligența obligatorie să devină o oblig, să devină o realitate pentru majoritatea companiilor. Și acest lucru mi s-a părut cu atât mai evident în ultimii 3-4 ani. Domnule de Neantos, aveți senzația că în ultimul timp din ce ce mai multe companii și filiale cer ca această diligență să devină obligatorie, astfel încât să se asigure condiții egale pentru toți, să poată să facă față concurenței, pentru că există o situație în care multe companii nu își asumă răspunderea și nu fac asemenea eforturi. Noi uh, uh, din păcate nu suntem prezenți tot timpul la întâlnirile dumneavoastră, deși sunt chestiuni care țin mult de comerțul internațional. O altă întrebare pentru reprezentantul OCDE. Credeți că la un moment dat, în viitoarele acorduri de liber schimb sau negocierile pentru acord de liber schimb, se va vorbi la modul oficial despre obligația de diligență, rasportarea nefinanciară și accesul la căi de atac și credeți că uh, e normal ca și el să nu fie acceptat uh, um, aceste menționări? Mulțumesc, domnule președinte. Eu mulțumesc celor trei uh, experți, celor trei invitații. Le mulțumesc pentru că ne-au prezentat acest subiect pe care, bineînțeles, că nu îl abordăm pentru prima oară. Noi, la Parlamentul European, discutăm despre legislație, despre dispoziții legislative și vrem ca toate aceste aspecte să devină obligatorii prin lege. Noi, de exemplu, am trimis o misiune în Ghana și am văzut cum se cultivă și se recoltează bananele. Am constatat care era lanțul de producție și ar trebui să ne întrebăm în ce măsură întreprinderile care sunt responsabile cu plantarea bananelor, recoltarea și apoi exportarea lor, în ce măsură ele sunt responsabile și de felul în care se organizează metoda de producție. Există un contact direct cu lanțurile de supermarketuri care cumpără aceste banane? Deci ar trebui să existe o, o răspundere în fiecare etapă a lanțului valoric. Când ne-am deplasat la fața locului, am putut să vedem cum anume deșeurile electronice sunt expediate din UE uh, și ajung în Ghana și sunt expuse la piață și apoi vin diferite persoane și se oferă să muncească pentru a uh, găsi uh, uh, materialele de recuperat din aceste deșeuri. Și aici ar trebui să ne punem o întrebare în legătură cu respectarea drepturilor omului. Pentru că produsele la un moment dat sunt și aruncate și apoi trebuie reciclate. Cum putem să facem distinția între aceste diferite aspecte și de fiecare dată să ne concentrăm pe drepturile omului. Nu doar statele membre, nu doar OSCE-ul sau OCDE-ul sau ONU uh, încearcă să găsească soluții, uh, dar cel mai bine este ca soluțiile pe care le vom găsi să devină obligatorii, dar să devină cum putem să ținem cont de întreaga structură cum putem să fixăm criterii pe care companiile să le respecte. Știu că unii colegi uh, care asta sunt uh, um, absenți nu agrează deloc ideea unor obligații pentru întreprinderi. Spun că este suficient să le stimulăm, dar eu nu sunt de acord. Uh, companiile nu prea sunt binevoitoare în această privință, nu-i așa? Mulțumesc. Domnule Newcamp, cum stăm cu punerea în aplicare? Ce vi se pare mai util? Dispoziții obligatorii sau uh, voluntare în ce privește aceste rapoarte nefinanciare, cine va verifica dacă informațiile sunt corecte și în cazul în care nu sunt corecte, cine va verifica că o companie și-a respectat angajamentele. Apoi o întrebare pentru profesorul de șută. Ați menționat legislația din anumite state membre. Din Franța, știu că în Germania avem un plan de acțiune și există și alte state membre care fac alte lucruri aceste inițiative și-au rostul într-o piață comună, o piață unică, oare nu avem nevoie de o soluție la nivel european? Acestea au fost întrebările și dau cuvântul Comisiei să reacționeze timp de 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte, am să încerc să sintetizez și eventual uh, dau cuvântul și colegilor care au venit de la alte 3-4 direcții generale să completeze ce spun eu. Eu uh, am fost coordonator uh, care s-a ocupat de strategia uh, CSR din anii 2000, încă sunt implicată în această temă, în acest domeniu și am să încerc ca în 5 minute să fac comentarii. S-au adresat mai multe comentarii, întrebări comisiei, s-au formulat și critici Vreau să vă spun ce a făcut comisia, ce face acum și ce este pregătită să facă pe viitor. Dar noi nu suntem singuri în acest domeniu. Există și statele membre care sunt uh, cele care au cel mai mare rol de jucat și de asemenea și Parlamentul are un rol foarte important de jucat. Și noi uh, um, colaborăm cu multe companii, sute de companii, precum Titan, care au dat dovadă de răspundere uh, de mulți ani. Dar acum haideți să ne concentrăm pe ce face Comisia. Comisia a luat mai multe inițiative, atât în ce privește partea voluntară, cât și cea uh, obligatorie a răspunderii sociale, decât orice altă organizație internațională. Cum ar fi spus colegul dumneavoastră Richard Howitt, noi am uh, emis propuneri în ce privește rapoartele nefinanciare și colegul meu din stânga poate să vorbească mai mult despre acest lucru. Am avut legislație uh, în ce privește achizițiile publice. În plus, uh, în strategia CSR din 2011 am inclus regulamentul privind minereurile din zonă, zonele de conflict. Înainte de operațiunea FLECT am mai, ado- am mai adoptat și alte proiecte legislative. Deci, din punctul de vedere al reglementărilor, deja ne-am făcut temele. Și în directiva privind dezvăluirea informațiilor non-financiare, există reguli cu privire la obligația de diligență. Mă opresc aici, prefer să primiți informații concrete de la colegi. Dar vreau să vă spun că la nivel european deja există asemenea reguli. Apoi există tot felul de acorduri comerciale, de evaluare între egali, planuri de acțiune la nivel național în ce privește CSR-ul și așa mai departe. La nivel mondial, niciuna dintre cele 12 uh, țări cele mai industrializate, nici deci măcar SUA, nu au luat, uh, nu au adoptat un plan național uh, și planul național, mai bine zis, sau un plan la nivel european în ce privește mediul afacerilor și drepturile omului. Noi suntem singurii care am făcut acest lucru. Acum există nouă state din 12. Mai există 5 sau 6 care lucrează la asemenea planuri și mai sunt și altele care nici măcar nu au început. Toată lumea asta trebuie să-și asume propria răspundere. Acesta este un aspect pe care doream să-l evidențiez. Am văzut rezoluțiile, avizele Parlamentului pe această temă, am reacționat la multe dintre ele și vreau să mă refer la comentariul domnului profesor Deșute când spunea că uh, Comisia a trimis un răspuns dezamăgitor la această inițiativă privind cardul verde, Green Card Initiative. Și acum citez. Ținând cont de multiplele acțiuni deja întreprinse sau în curs de desfășurare, uitați-vă în anexă, era o anexă de 3-4 pagini care explica totul detaliat. Comisia nu intenționează în momentul de față să adopte legislație suplimentară însă monitorizează strânsă cooperare cu părțile interesate cum evoluează situația în statele membre și uh, de asemenea monitorizăm instituțiile internaționale implicate în uh, CSR. Cred am făcut multe, însă mai rămân, bineînțeles, foarte multe de făcut. Există încă 8 sau 9 state membre care nu au transpus directivele inclusiv uh, cea cu privire la uh, achizițiile publice. Deci mai sunt multe lucruri de făcut. Colegislatorii au oferit patru ani de zile pentru intrarea în vigoare a directivei privind minereurile din zonele de conflict. Niciodată în viața mea de 29 de ani de carieră la comisie n-am văzut așa ceva. Dar ați acceptat. Ați acceptat o perioadă de punere în aplicare de patru ani. Uh, directiva privind uh, drepturile acționarilor va intra în vigoare abia în 2019. Comisia și Uniunea ar trebui, în primul rând, să aplice toate măsurile care deja există. Vom vedea cum vor face francezii, pentru că Regatul Unit, mă rog, rămâne de văzut ce se întâmplă la alegerile din iunie. Se pare însă că doamna May dorește să retrag Regatul Unit din uh, uh, actul legislativ care interzice um, sclavia. Rămâne de văzut și ce se va întâmpla în Franța. Vom vedea cum cele șase mici ceva de companii europene vor implementa directiva privind uh, obligația de diligență. Deci, haideți să nu mai, face, să nu mai faceți analize, haideți să aplicăm ce există deja și după aceea rămâne de văzut mulțumesc, dar nu cred că trebuie să discutăm din nou despre trilogul, despre minereurile din uh, zonele de conflict, pentru că altfel uh, vreau să vă spun și eu uh, ce a făcut comisia și cum s-a ajuns în stadiul în care s-a ajuns. Mulțumesc. Acum dau cuvântul experților noștri pentru câte patru minute fiecare ca să poată să răspundă. Domnul Newcomb. Mulțumesc, domnule președinte. Mi s-a pus o întrebare dacă această obligație de diligență este doar o povară administrativă sau dacă are cu adevărat o plus valoare. Eu consider că există un număr mare de studii și de analize care arată că dacă faci afaceri într-un mediu prielnic, și dacă uh, respecti această obligație de diligență, de fapt uh, vei avea un avantaj comparativ față de alte companii. Deci ne credem că da, uh, obligația de diligență are o plus valoare. O altă întrebare a fost ce poate să facă Parlamentul European. Eu cred că în toate statele membre ar trebui să existe un uh, punct de contact, pentru că există acest mecanism de depunere a unor plângeri în cadrul programului Business and Human Rights, uh, afaceri și drepturile omului, deocamdată în statele membre nu există un asemenea punct de contact sau nu în toate. Dacă vorbim despre obligație legale de diligență, treceți de la un instrument de uh, non-obligatoriu la un instrument obligatoriu. În Canada, de exemplu, de respectare a liniilor de orientare de la OCDE poate să ducă la uh, pierderea sprijinului economic uh, public. Deci dacă nu vor să piardă creditele la export uh, și alte avantaje comerciale, companiile au tot interesul să respecte liniile de orientare OCDE. Există apoi și un întreg pachet uh, uh, licitat. Dar aceasta este atitudinea guvernului, o atitudine uh, proactivă pentru a garanta respectarea drepturilor omului în mediul afacerilor. Apoi, ce putem să facem din perspectiva acordurilor de liber schimb? Există multe idei pentru a vedea cum putem să consolidăm actualul uh, sistem uh, din cadrul uh, acordurilor de liber schimb. Există această doctrină a mâinilor curate, clean hands doctrine, care ar trebui aplicată în cadrul acordurilor de liber schimb, dar nu avem timp acum să intrăm în detalii. Europa are un rol de lider, de jucat și, din păcate, deocamdată ea se au subestimează pentru că știu că există și companii care întreabă unde este acest plan de acțiune responsabilă destinat întreprinderilor. Avem nevoie de el. Acest lucru îl cer mm, sindicatele, ONG-urile. Quite right. <laughs> Thanks a lot. <coughs> Președintele, mulțumim. Doamna Alexiu. Mulțumesc pentru întrebare. Permiteți-mi să încep prin a spune că dreptul omului e, în primul rând, o chestiune politică dificilă. Devine chestiune de afaceri pentru că firmele sunt expuse provocărilor și problemelor, problemelor politice care există pe diverse piețe. Sunt într totul de acord că Uniunea Europeană are o cultură îndelungată, integrată de responsabilitate, cu totul unică și pot să vă spun și din experiența mea în diverse țări, nu atât, de mult ca alți colegi din firme multinaționale mai mari, dar am o experiență deosebită. Da? Companiile europene reprezintă și o paradigmă și un model în alte țări. Povară e foarte mare și Orice sprijin putem primi de la Uniunea Europeană e foarte binevenit. În ce privește reglementări voluntare și obligatorii, motorul principal pentru firme nu reprezintă legea, ci cei care împrumută capital și clienții. Iată motivul pentru care, pe lângă companiile care sunt extrem de expuse publicului, Există un număr foarte mare de companii care <clears throat> respectă regulile și reglementările dacă acestea sunt și terenul comun pentru cei care acordă împrumuturi și pentru clienți. Și apoi se pune întrebarea, atunci când îți desfășoară activitatea într-o țară străină în afara Uniunii Europene și un guvern care de fapt nu respectă domnia legii și nici drepturile omului, atunci cum să te comporți tu acolo? În unele situații, legea pământului e chiar contrară dreptului internațional și drepturilor omului. Cum putem acționa împotriva guvernului de acolo dacă ești o firmă, dar nu o corporație multinațională uriașă ca să ai puterea de a convinge guvernul că poți eh, <clears throat> să nu respecti legea locului. Situația e una foarte complicată și din acest motiv e extrem de important să vedem cum se va adopta directiva privind achizițiile publice, cum se va pune în aplicare, pentru că asta o să dea o regulă concretă pe piață și publicul va face ceea ce se așteaptă să facă sectorul privat în ce privește lanțul de aprovizionare, cel puțin. În ce privește situația cu schimbările climatice, permiteți-mi să vă spun că e principala problemă pentru sectorul cimentului, dar e o problemă globală în același timp, motiv pentru care pașii pe care trebuie să întreprindem pentru a, <clears throat> rezolva problema, pentru a-i face față, ar trebui să fie o combinație de măsuri care să ne permită să implementăm cele mai bune tehnici disponibile pentru industrie, pentru a duce la minim <clears throat> emisiile de carbon, lucru care se întâmplă deja și în același timp să nu <clears throat> încurajăm concurența de pe piețe care nu respectă aceleași regulamente, pentru că dacă facem asta, nu facem decât să distrugem economia europeană, pentru că asta e situația. Dacă impunem restricții nu doar propriilor companii și le lăsăm pe celelalte din același sector să funcționeze fără limită sau fără să respecte vreo lege și să-i lăsăm să emită mai mult decât uh, are voie să emită industria europeană a cimentului în prezent. În încheiere, eu sunt de părere că având directiva nefinanciară, avem instrumentul perfect de a rezolva probleme în întreaga lume, să le arătăm exemplu propriu ce facem, cum facem și permiteți-mi să spunem că atunci când ne implicăm cu factori de interes, la asta se așteaptă de la noi. Asta vor să le spunem ce facem, motivul pentru care facem asta și cum încercăm să îmbunătățim ceea ce facem. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Schütter. Mulțumesc pe scurt două aspecte. Mai întâi, în legătură cu întrebarea doamnei Maria Renă, care sunt costurile și beneficiile impunerii <clears throat> unei obligații de due diligence company. O să vă răspund în franceză. Îmi pare rău. Și întrebarea dumneavoastră a fost în franceză. Patru puncte. Mai întâi e foarte important să înțelegem că asta se înscrie și în ce privește schimbările în schimbarea la consumatorilor, care tot mai mult o să recompenseze, evident, întreprinderile care au o practică responsabilă. Și Uniunea Europeană poate în mod progresiv să vândă o etichetă UE Uniunii Europene <clears throat> dacă avem garanția că produsele europene chiar respectă anumite cerințe, în special în ce privește supravegherea lanțului de producție. Asta poate să fie un avantaj concurențial. Colegul Newman Camp a pus accentul pe acest aspect. În al doilea rând, nu trebuie să scăpăm din vedere că prin apariția de reforme legislative, de exemplu în Franța, <clears throat> și în Olanda și în Elveția, deși Elveția nu e membră a Uniunii Europene, deși are aceeași piață, vedem distorsiunea concurenței în interiorul Uniunii Europene dacă nu o armonizăm și mai mult. Și răspund la întrebarea dumneavoastră, domnule președinte Lange, cred că e important ca evoluție și trebuie să ținem cont. În al treilea rând, astăzi, ca victime Întrucât victimele ale căror drepturile nu au fost respectate pot acționa împotriva întreprinderilor europene fără ca standardele privind responsabilitatea civilă să fie armonizate, certitudinea juridică și am fost uh, mă de două ori în adunarea națională franceză când Daniel Oroa și alții au depus uh, <clears throat> proiecte de lege în luna martie. De fiecare dată argumentul cel mai convingător pentru legiuitori a fost că întreprinderea franțuzești nu știu exact standardul care li s-ar aplica atunci când sunt acuzate că ar fi comis o eroare, că n-au supravegheat subcontractanții sau filiale. Cred că asta ar uh, face ordine într-un domeniu care deocamdată uh, în care domnește improvizația, regula cele mai puternic sau mai obraznic și așa mai departe. Apoi în ce acordurile comerciale, adevărat că întreprinde europene, dacă impunem o obligație de diligență rezonabilă în Uniunea Europeană, vor avea un uh, dezavantaj față de concurenți străini care poate să mai puțin scrupuloși în ce privește resursele de aprovizionare, dar e tocmai un motiv ca în politicile comerciale și în acordurile comerciale să introducem standarde de respectare a drepturilor omului, a drepturile lucrătorilor și mediului înconjurător. E perfect compatibil cu regulile OMC, deși uneori unii oameni politici mai lene spun că e complicat, dar putem face cu trimiterea la standarde universale și poate că ar trebui să mergem în această direcție. Cel de-al doilea aspect la care vreau să mă refer, continuă vorbitorul în engleză, e <clears throat> proiectul de nou tratat privind afacerile și drepturile omului la ONU. O să intervină alți comentatori mai avizați în cursul după amiază. Propria mea poziție a fost că problema cea mai urgentă este de a avea un tratat uh, legal de asistență reciprocă care să le permită statelor să coopereze mai bine în a combate impunitatea în ce privește afacerile și tranzacțiile, după cum facem în combaterea finanțării terorismului, traficului de droguri sau combaterea corupției. Ar trebui ca statele să se angajeze, să culeagă probe în cazuri transnaționale, să confiște bunele firmelor, să execute hotărâri judecătorești. Asta e prioritatea, să avem un tratat care să consolideze cooperarea judiciară internațională pentru a combate impunitatea corporațiilor transnaționale. Uitați-vă ce s-a întâmplat în cazul Texaco Chevron după 30 de ani de poluare a solului și apei din Peru și Ecuador. Ce s-a întâmplat în cazul Bhopal după dezastru din decembrie 1984 pentru care Union Carbide Dau Carbide în prezent este răspunzătoare. Victimele indiene sau din Ecuador, în ciuda faptului că au avut câștig de cauză în tribunale din țara lor, tot n-au obținut despăgubiri pentru daune în cauza faptului că statele nu cooperează între ele pe plan judecătoresc. Pentru mine asta ar fi prioritatea și sper că Uniunea Europeană poate să contribuie în mod constructiv. Mulțumesc. Un minut și comisia vrea să mai spună ceva. Da, doream doar să comentez în legătură cu ce a spus Rul. De ce Uniunea Europeană nu a propus un plan de acțiune? Noi știm precis ce ar trebui să facem. Ați văzut răspunsul oficial al Comisiei? Începește agenda ONU pentru 2030. Sunt niște trimitere subcinte la asta. Vom continua eforturile, vom intensifica în ce privește CSR și RBC și altele pe baza principiilor strategiei CSR din 2011. După cum am spus, o să recitesc o parte a răspunsului. Green Card Comisia va accelera implementarea eficace ale măsurilor legislative recent adoptate, unde e nevoie de a introduce măsuri care să încurajeze și să recompenseze comportamentul responsabil în întreprinderile europene, mai ales uh, investitori publici, privați și autorități publice care achiziționează bunuri și servicii. se referă și la comunicarea din octombrie, planul UE privind dreptul omului și democrație. Și o chestiune pe care n-a ridicat-o nimeni și care e foarte importantă și corespunde contextului. Pachetul <clears throat> anti-evitarea plății de taxe și impozite și regulamentul anti-CBC, ce privește transparența în domeniul de afaceri și mai departe. Și sperăm că la revizuire, și o să încheie în curând, spune vorbitorul, cu un paragraf din uh, comunicarea SDG din noiembrie 2016, Comisia se bazează pe platforme multioperator uh, și ca toți factorii implicați vor putea să contribuie la aceste platforme. Mulțumesc. Excelent, dar nimeni n-a spus că Comisia n-a făcut nimic, dar poate că uneori e important să faceți mai mult decât faceți. Mențineți dialogul, mulțumim experților. O contribuție foarte bună pentru discuție. Mulțumesc, copreședință. Apreciez foarte mult că am avut acest exercițiu comun. Din păcate, trebuie să plecăm la ședința comisiei noastre, dar păstrăm legătura și conlucrăm. Mulțumesc!